Deschidem uh, această ședință a Comisiei pentru Control Bugetar. Vă salut pe toți uh, aici, la Strasbourg și îl salut și pe oaspetele nostru, pe domnul Alexander Stup, colegul nostru de mai demult de la Banca Europeană pentru Investiții. Este o mare plăcere să-l avem alături uh, astăzi. Uh, Uh, și uh, dacă nu uh, există obiecții, atunci ordinea de zi va fi adoptată ca atare. Știți și puteți observa care sunt limbile de interpretare. Această ședință va fi transmisă pe internet. Din păcate, doamna Mogherini s-a îmbolnăvit, așadar vreau să vă informez că audierea va fi mutată pe 25 ianuarie, joia viitoare, de la ora 9. Atunci o vom recupera. Vom avea și o ședință ordinară uh, la data respectivă uh, și o invităm pe doamna Mogherini să participe. Îi dorim însănătoșire grabnică pe această cale. Cu acesta trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, raportul anual uh, al Băncii Europene de Investiții pentru 2016. Vă atrag atenția asupra documentelor um, sprijinul IMM-urilor, documentele EFSI, uh, transparență și guvernanță. Deci avem o documentație cuprinzătoare a Băncii Europene pentru Investiții pe care doresc să vă, să vă o recomand pentru că conține informații importante și interesante. În ceea ce privește raportul anual, raportorul uh, este uh, domnul Vali și cu această ocazie, domnule Ștub, vă dau cuvântul. Vielen Dank, Ingeborg. Madam Chair, uh, thank you. Uh, mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru cuvintele amabile. Este foarte bine uh, să fiu din nou aici, pentru că eu am fost membru al Comisiei pentru Control Bugetar din 2004 în 2008 și încercam să-mi amintesc uh, dacă am făcut descărcarea bugetară pentru Banca Europeană de Investiții la vremea respectivă, dar nu mi amintesc să se fi întâmplat așa. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră din nou și dacă mi-amintesc bine, la mijlocul perioadei ați devenit coordonator al uh, PPE-ului atunci când lucram cu privire la acest subiect. Și uh, mie mi se pare că acesta este un loc uh, grozav în care să te afli. Aș dori cu titlu personal să vă spun că sunteți privilegiați. Privilegiați că sunteți membri ai Parlamentului European, pentru că munca pe care o faceți este foarte importantă. Iar influența pe care o aveți în comparație cu deputații naționali sau cu ministrii este mult mai mare. Și cred că multă muncă se întâmplă în comisiile legislative, dar bugetul și controlul bugetar sunt probabil unele dintre cele mai importante comisii ale acestui Parlament. Așadar, este foarte bine, uh, mă simt foarte bine că am revenit aici și mă simt ca acasă. Este o zi interesantă să mă aflu aici, pentru că în momentul în care vorbim, președintele Werner Hoyer prezintă rezultatele uh, Băncii Europene de Investiții pentru 2017 și aș fi bucuros să vă ofer câteva cifre uh, dintre cele pe care le prezintă acesta. Însă, înainte să mă refer la cele trei puncte de astăzi, aș dori, în calitate de tocilar al Uniunii Europene, să vă spun că uh, Banca Europeană de Investiții uh, este uh, probabil uh, cea care le ține cele mai bine păstrate secrete în prezent. S-a dorit uh, promovarea a ceea ce face Europa, fie că este vorba despre schimbări climatice, mediu, infrastructură, inovații sau IMM-uri. Acestea ar trebui să promoveze uh, activitatea BEI. Puțină lume știe că aceasta este cea mai mare bancă multilaterală din lume. Este de trei ori mai mare decât Banca Mondială și uh, mai mare decât BERD. Așadar, Cifrele pe care vi le ofer se referă la 600 de miliarde de euro. Deci acestea sunt activele noastre, ale dumneavoastră, 600 de miliarde de euro, iar capitalul nostru este de 250 de miliarde de euro. Și oferim uh, împrumuturi, instrumente financiare în valoare de 80 de miliarde de euro anual. Dacă este să ne gândim la aceste lucruri și să vorbim de cam 250 de miliarde de euro, iar bugetul Uniunii Europene este cam de 150 de miliarde anual. Așadar, puteți să vă imaginați cam cât de puternică este BI. Și Acestea sunt aspecte pe care adresea le neglijăm. Este foarte important să știți că noastră ne controlați pe noi și să vă asigurați că ne comportăm cum trebuie. Acesta este motivul pentru care mă aflu aici. Cele trei puncte pentru care mă aflu aici. Primul se referă la rezultatele noastre din anul 2016, al doilea se referă la EFSI și al treilea la transparență. Voi încerca să mă rezum la 10 minute. În ceea ce privește rezultatele, știți cu toții că obiectivul nostru este de a sprijini economia Uniunii Europene, politicile, piața internă. Și aș spune că facem acest lucru destul de bine. Am uh, depășit criza financiară destul de bine, am reușit să ne uh, atingem obiectivele și doresc să mulțumesc uh, Comisiei pentru că acest uh, lucru se datorește și uh, planului uh, Juncker și EFSI. Toate acestea au ajutat destul de mult. Dacă este să privim economia europeană în acest moment, imediat după ce am plecat de la guvernare, Uniunea Europeană a început să se simtă mai bine, iar uh, indicatorii economici uh, au devenit pozitivi. Însă putem să fim mult mai bine, aș spune. Și pe partea de inovație ar trebui investit mai mult. Deci dacă este să ne uităm la inovații pe 2016, cifrele sunt următoarele. În 2016, 2016 am uh, oferit uh, instrumente financiare, garanții, credite împrumuturi de în valoare de 83,8 miliarde de euro. Deci 83,8 miliarde de euro, împărțite în patru categorii. Categoriile au fost mediu și uh, climă, cam 17 miliarde de euro, infrastructură, cam 20 de miliarde de euro, inovație, 13,5 miliarde de euro și IMM-uri aproximativ 34 miliarde de euro. Astfel ajungem la un total de uh, 83,8 miliarde de euro cam în total. Dacă este să ne gândim la acest lucru și să raportăm la activitatea noastră și să ne gândim de asemenea la uh, acoperirea lacunelor de pe piață, ajungem cam la 280 de miliarde de euro în uh, anul 2016, asta conform calculelor noastre. Deci vorbim de un total de 790, de fapt 787 uh, în ceea ce privește operațiunile și împrumuturile. Iar împrumuturile neperformante, e bine, am avut 26, uh, iar în ceea ce privește volumul total, 0,4%. Deci uh, vorbim de o rată foarte scăzută, una dintre cele mai scăzute uh, raportat la băncile din lume. Așadar, până una alta, suntem norocoși și a existat un studiu de impact care a fost făcut uh, de experți exteriori pe perioada 2015-2016 și cifrele pe care ni le-a oferit acest studiu sunt următoarele. Conform acestui studiu, activitatea și investițiile Băncii Europene de Investiții au oferit 2,25 uh, milioane de noi locuri de muncă și, suplimentar, uh, alte 2,3% din PIB la nivelul zonei Uniunii Europene. Sigur că putem să ne gândim care sunt calculele făcute în spate, însă ideea este că faptul că BI este implicată într-un anumit proiect a atras și alte investiții și în felul ăsta s-a ajuns la uh, crearea 25,5 milioane de locuri de muncă și 23% din PIB, 2,3% din PIB până în 2020. Acesta este uh, rezultatul pentru 2016. Cifrele pentru 2017 sunt uh, aproximativ aceleași și la întrebări și răspunsuri voi uh, oferi aceste date. În al doilea rând, aș vrea să mă refer la EFSI. Cred că EFSI reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente de inovare din Uniunea Europeană care a apărut în ultimii ani. Personal, uh, pentru că dumneavoastră cu toții lucrați cu bugetul și sunteți europeni, e bine, personal, cred că uh, dimensiunea bugetului Uniunii Europene a rămas relativ constantă de-a lungul anilor. Vorbim aici de 1% uh, GNI plus minus. Brexitul va avea cu siguranță o implicație aici. Dar dacă aceste fonduri nu cresc și dorim să oferim o valoare adăugată, e bine, ce facem? lucrăm cu instrumente financiare și cu garanții bugetare. Și cam asta este ceea ce a făcut EFSI. Și cred că timingul a fost oportun. De asemenea, cred că rolul Parlamentului European uh, în tot acest demers a fost foarte important. Cunoașteți EFSI, um, până la mijlocul 2018 uh, va genera 315 miliarde de euro și EFSI 2,0 până în 2020. Ultimele cifre cu care, pe care le-am obținut de la mijlocul lui decembrie ne spun că în decembrie 2017 aveam un total de 256 miliarde generate cu ajutorul EFSI, deci 82% din obiectiv fusese atins. Până la sfârșitul verii vom atinge obiectivul și în acest sens EFSI va fi fost un succes. EFSI face Banca Europeană de Investiții mai rezistentă la riscuri decât uh, fusese. Am fost uh, foarte siguri în trecut. Existau uh, proiecte mari, uh, 450 pe an, dar acum avem și mai multe proiecte și multe dintre ele sunt mult mai riscante decât uh, tot ceea ce am avut înainte. Deci, în interiorul băncii a existat multă rezistență, teamă atunci când uh, a debutat FC. Însă acum observăm că lucrurile se desfășoară bine. De asemenea, suntem mulțumiți de cooperarea pe care o avem cu băncile uh, naționale avem 25 de memorandumuri de înțelegere semnate și asta ne-a adus mai aproape în cooperarea cu partenerii noștri. Dacă ar fi să anticipez câteva dintre întrebările pe care mi le veți adresa, probabil că vă veți uh, referi la distribuție și la cine ajung banii. Vă voi oferi cifre exacte și cu privire la aceasta. Însă, înainte, doresc să subliniez că nu avem cote la EFSI sau oriunde altundeva. Nu alocăm către anumite țări. Cu cât este mai mare țara, adesea cu atât este mai mare volumul investiției. Însă, da, dacă este să privim lucrurile raportat la PIB, atunci uh, cifrele sunt foarte diferite. Estonia, Portugalia, Grecia, Spania, Letonia, acestea sunt în uh, prim plan. Încercăm să obținem o distribuție egală, dar este un proces pretențios avem nevoie eh, de mai mulți bani în Suedia, să spunem, sau în Germania. Deci, dacă se spune acest lucru, atunci analizăm proiectul, vedem dacă oferă valoare adăugată și dacă îndeplinește criteriile și continuăm pe direcția respectivă. Impactul EFSI pe 2015-2016, deci același studiu la care m-am referit mai devreme, ne arată că cifrele sunt 0,7% din PIB și 690.000 de locuri de muncă create, deci 0,7% din PIB și 690.000 de joburi. Încă o dată, cred că FC își arată valoarea și locul potrivit. Ultimul punct, înainte de a ajunge la concluzii, se referă la transparență și guvernanță aș spune că ne aflăm, um, că avem un lor de lider și stabilim direcția în care se merge în comparație cu alte instituții financiare internaționale. Avem o politică de transparență bancară și încercăm să respectăm regulile uh, celor mai bune practici. În 2016, de exemplu, rapoartele noastre, ei bine, am încercat să devină mai concentrate, să fie mai prietenoase în exprimare, astfel încât cititorii să le înțeleagă. Am încercat să armonizăm legislația cu jurisprudența și, de asemenea, am ținut cont de OLAF, de antifraudă și așa mai departe. Înțelegem uh, că este nevoie de tot mai multă transparență. Am uh, mi s-a părut o idee bună, Cont ne-a cerut să facem publice uh, rapoartele, respectiv procesele verbale, ale ședințelor Consiliului uh, nostru director. Încercăm să ne îmbunătățim comunicarea și, în același timp, după cum știți foarte bine, există anumite cazuri, uh, anumite tranzacții în diferite afaceri, unde nu putem să fim la fel de transparenți pe cum ne-am dori. Însă, este un echilibru pe care încercăm să-l păstrăm și să-l îmbunătățim permanent. Doamnă președinte, în concluzie, în 2016, ei bine, acesta a fost un an bun pentru Banca Europeană de Investiții, în ciuda Brexitului, în ciuda lui Trump. Din perspectivă bancară a fost un an bun și cifrele sunt bune. Ne-am atins obiectivele și, dacă doriți să răspund la întrebările referitoare la 2017, vă voi oferi și aceste cifre. Anul trecut a fost de asemenea un an bun și consider că există trei provocări mari cu care ne vom confrunta în anul 2018. Prima, uh, cadrul financiar multianual post-2020, și răspund cu plăcere la întrebări cu privire la acesta pentru că știu bine cum stau lucrurile. În al doilea rând, dezbaterea pe care o avem uh, și care se desfășoară acum cu privire la filiala, filiale eventuale uh, care să se dezvolte din Banca Europeană de Investiții pentru a raționaliza munca și, în al treilea rând, obiectivele noastre operaționale COP, pe care încercăm să le atingem. Acestea sunt cele trei priorități și la acestea am dorit să mă refer cu privire la, în, în raportul meu cu privire la ce s-a întâmplat în 2016. Vă mulțumesc că m-ați invitat, mă bucur să fiu înapoi aici. Președinte, mulțumesc și noi ne bucurăm și îmi amintesc cu plăcere la perioada în care lucram împreună la control bugetar. A fost o perioadă bună și în această perioadă am uh, reformat secretariatul, ceea ce a adus multe progrese. Raportorul domnul Vali are cuvântul. Președinte, Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc domnului Ștub că s-a aflat aici ca să ne prezinte raportul de activitate al DEI. Apreciem toate punctele pe care le-am uh, aflat am beneficiat de toate informațiile relevante și a abordat toate punctele esențiale pe care le abordez și eu în raport. Sper că vom continua pe această cale și sper că și colegii sunt de acord cu mine. Când apar probleme, trebuie tot timpul să contactăm BI și uh, tot timpul putem să discutăm aceste elemente critice. Mă refer mai ales la FC, indicațiile geografice, S-a explicat de altfel acest lucru. Putem să luăm datele statistice și să vedem uh, cum se comportă indicatorii în funcție de PIB și să vedem și care este uh, distribuția uh, geografică. Și, desigur, aceasta depinde și de buget. Pentru a fi mai precis, Referitor la, la raportul de activitate pe 2016, cred că este necesar să se pună în aplicare ceea ce apărea în raportul precedent al Parlamentului. Aș dori astfel să vedem niște eforturi în acest sens. În acest raport de activitate regăsim următoarele informații. Trebuie reluate toate datele, pentru că BI are mai multe tipuri de rapoarte, anuale, generale, apoi uh, uh, referitoare la operațiunile din afara UE, din uh, interiorul UE și eu cred că ar trebui să fie incluse toate într-unul și același raport. În ceea ce privește relația cu țările din UE și relația cu țările în curs de dezvoltare, uh, aceasta știm că este prioritară pentru uh, BI. Uh, de asemenea, un procent foarte mare, 25% din investițiile BI se referă la proiecte care luptă împotriva încălzirii climatice și este foarte bine. În ceea ce privește activitatea BI în domeniul EFSI, trebuie să luăm în considerare procentajele. Este vorba de 25% uh, din investiții uh, într-un portofoliu uh, de luptă împotriva încălzirii climatice, dar cred că trebuie să fim mai ambițioși și pe alte planuri. Deci, cred că trebuie să um, mizăm mai mult pe posibilitățile de uh, investiții pe alte căi. Trebuie să facem astfel încât BI să promoveze mai mult investițiile care favorizează această tranziție energetică și pentru a elimina treptat uh, combustibilii fosili. Pentru că dacă nu, vom fi nevoiți să căutăm o altă planetă. Este bine că BI face deja eforturi în acest sens și trebuie să continue pe această cale Uh, și de asemenea trebuie să facă acest lucru și marile întreprinderi, guvernele, instituțiile și să nu se mai mulțumească cu investiții neeficace în ceea ce privește transparența și politica fiscală. Știți că acest punct uh, este foarte drag pentru Parlament, acest aspect. Trebuie respectate normele internaționale în ceea ce privește transparența. Asta vizează și Uh, aplicarea, aplicarea legislației referitoare la paradisurile fiscale este un subiect uh, uh, foarte important pentru noi. Știți că avem și o comisie de anchetă. Deci cred că trebuie studiat cazul de la țară la țară și să vedem ce se întâmplă cu regulile pe care le-a propus Parlamentul nostru. Apoi, refer, referitor și la EFSI, care ocupă o bună parte din raportul meu, trebuie văzut care um, este valoarea adăugată a acestui plan Juncker. Pentru că această parte a fost puțin uh, lăsată, a fost puțin ignorată. Știm că există acea tabelă de scor, um, dar Parlamentul a făcut numeroase solicitări și am reușit să avem un acord mai constrângător în ceea ce privește transparența și condiționalitățile. De aceea, Parlamentul vă solicită să puneți în aplicare acest regulament care tocmai a fost adoptat. Am dorit de asemenea să primim mai multe informații referitoare la acest proiect, mai ales în ceea ce privește adiționalitatea. Pentru că dacă nu, oamenii vor crede că uh, planul Juncker este doar o redundanță, pentru că BI putea să facă deja toate acele lucruri uh, cu instrumentele sale. Apoi, adiționalitatea în ceea ce privește proiectele energetice. Cum stăm aici? Cred că trebuie să discutăm despre mai mult decât uh, procente pentru a înțelege foarte bine aceste proiecte referitoare la eficacitate energetică. Nu în ultimul rând, un punct referitor la per le operazioni al di fuori dell'Unione Europea, ma chiedo che sia effettuato in chestiunile tehnice uh, și investițiile în afara Uniunii Europene, lucru care a fost făcut în mod sistematic în Uniunea Europeană. A spus că aveți structurile și capacitățile necesare pentru a acționa uh, pe teren, astfel încât statele membre să utilizeze fondurile deja existente. Cred că noi trebuie să facem mai mult pentru a promova aceste acțiuni ale BI, pentru aceste operațiuni Băncile naționale de promovare joacă un rol esențial. Știți că o bancă foarte mare din Italia se ocupă de promovarea investițiilor. Deci, BEI are aceste structuri, are o relație bună cu băncile naționale de promovare, deci aveți mai multe posibilități de investiții. În consecință, este esențial să cerem guvernelor naționale să promoveze aceste sisteme de investiții private pentru a putea profita din plin de resursele disponibile din partea Uniunii. Cred că am spus deja foarte multe. Acestea fiind zise, trebuie să ne apucăm de treabă pentru raportul 2017 mhm. și trebuie să vedem ce au de spus și colegii parlamentari referitor la această primă dezbatere publică. Mulțumim foarte mult. Îi voi da imediat uh, cuvântul colegului Ștub pentru a răspunde, pentru că uh, raportorul are prioritate. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Vali. Am avut o cooperare foarte bună cu domnul raportor la toate nivelurile. Uh, au fost reuniuni la mai multe niveluri și chiar am reușit să ne întâlnim ieri. În ceea ce privește distribuția geografică, prima dumneavoastră întrebare, BI se străduiește să facă Uh, pe cât se poate de mult, uh, ținem cont de cererea de proiecte, de uh, respectarea condiționalităților în diferitele domenii în care activăm și, de asemenea, trebuie să ținem cont de pierderile pe care le poate genera un proiect sau de câștigurile sale, din potrivă. Și trebuie să spun că atunci când am ajuns la BI am fost foarte surprins și mi-am dat seama că este o bancă non-profit. Încercăm să găsim uh, uh, un echilibru și adesea uh, mi se spune că volumele sunt mai importante. Anul acesta în Italia, Franța, Spania uh, au avut foarte multe proiecte. Ei bine, pentru că sunt țări mari, uh, am putea spune că volumul de proiecte din uh, uh Regatul Unit este foarte mic pentru 2017, dar asta e din motive evidente. Uh, atunci când analizăm investițiile pe cap de locuitor sau investițiile ca parte din PIB, uh, lucrurile arată cu totul altfel. Și astăzi chiar vom publica acele date în cadrul conferinței de presă cu domnul președinte, Werner Hoyer. A doua întrebare Uh, proiectele energetice și aveți dreptate să spuneți ce spuneți. Ați vorbit despre eficiența energetică, um, ați dorit ca EFSI să se concentreze mai mult în acest domeniu și tocmai asta încercăm să facem. Suntem printre puținele bănci din lume care uh, are această miză puternică, nu doar uh, pe obiectivele de dezvoltare durabilă, dar și pe, pentru a combate încălzirea climatică. Uh, suntem prima bancă din lume, din câte știu eu, care a emis uh, obligațiuni verzi. Așa că atunci când investigăm un proiect, ținem foarte mult la acest efect ecologic al său și este un argument pe care îl folosim. Ați vorbit despre transparența fiscală. Sunt de acord cu dumneavoastră, nu doar ca uh, ministru de finanțe care am fost. Uh, munca noastră la BI referitoare uh, la investigațiile pre-proiect, pre-aprobare, trebuie să spun că este foarte, foarte severă, suntem foarte severi cu, cu solicitanții. Și folosim acest criteriu al transparenței fiscale uh, și folosim date de la OCDE, BEPS uh, și încă de la Panama Papers. eforturile noastre s-au consolidat și dorim să investim din ce în ce mai mult în acest domeniu al transparenței. Ați vorbit despre adiționalitate. Este o chestiune despre care aud foarte des și sunt de acord cu dumneavoastră. Um, suntem o instituție cu rating AAA, um, lucrăm în toate cele 28 state membre, deci miza este foarte mare. Deci atunci când o bancă vede că BEI este implicată într-un proiect, atunci există o garanție suplimentară și prin definiție, adiționalitate. În EFSI, de exemplu, în 3 din 4 cazuri a existat o contraparte a BI, deci asta aduce foarte multă adiționalitate. Ce s-a întâmplat? După cum am spus în uh, discursul meu, um, investim în proiecte mai riscante acum și asta în sine aduce adiționalitate, pentru că dacă nu ne-am asumat acest risc, uh, acest risc nu am face nimic. Majoritatea proiectelor FC pe care le avem uh, cad în categoria activităților speciale. Unii dintre finanțiștii noștri uh, se tem, sunt precauți, spun că e prea riscant. Deci chiar uh, alegem proiecte de avangardă prin, prin activitățile noastre. La asistență tehnică, uh, munca noastră se referă mai mult la consiliere, consiliere și uh, vă stau la dispoziție și consilierii noștri. Mulțumesc. Am 12 solicitări de intervenție, motiv pentru care fiecare are două minute alocate pentru a interveni. Vă rog să fiți disciplinați și începem cu raportorii din umbră. Doamna Novakov, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că putem avea această discuție de aici. Mă gândeam la viitor. Mai ales acum, înainte de noua perioadă de programare și înainte de a veni discuția despre CFM. Simt și cred că majoritatea colegilor simt la fel că ne vom confrunta cu unele reduceri bugetare pentru că avem uh, și plecarea unui stat important și un minus de 10 miliarde pe an. Și ideea este de a găsi soluții, de a acoperi acea lacună de finanțare de la BEI, de exemplu, să ne gândim la transporturi. Ne lipsește cam o jumătate de mie de miliarde pentru următoarea perioadă de a îndeplini obiectivele de a dezvoltare rețelele TNT. Mă întrebam cum va promova BEI activitățile sale, produsele financiare, nu doar în rândul statelor membre, ci al regiunilor, pentru că 9 din 10 primari cu care mă întâlnesc în calitatea mea de membru în Comisia pentru Dezvoltare Regională, habar n-au ce face BEI, ca să nu mai spun de produsele financiare, <clears throat> fonduri, eh, capital propriu, garanții și așa mai departe. Mai întâi cum intenționați să vă promovați printre potențialii beneficiari și orașe mai mărunte, nu numai capitale? În al doilea rând, cum vreți să cooperați după 2020 în noul CFM pentru a ne ajuta să continuăm să ne dezvoltăm obiectivele? Pentru că dumneavoastră sunteți banca noastră. Știm că dumneavoastră sunteți experții, dar noi trebuie să ne atingem obiectivele politice Europa 2020. Deci o să ne ajutați după Brexit? Mulțumesc. Colegii Ali, bine. Domnul Ali. Mulțumesc. Domnule Ștub, dragi colegi, mai întâi aș vrea să vă mulțumesc, domnule Ștub, pentru prezentarea activităților BEI în anul 2016. Ținând cont de rolul BEI de a contribui la integrarea economică și coeziunea socială a UE și la dezvoltarea regională. Ar trebui să clarificăm niște aspecte. Ați făcut o clarificare, dar mai am niște întrebări. Prima. Investițiile s-au făcut în Uniune în patru sectoare, inovație, IMM-uri, infrastructură și media. Trebuie să evaluăm impactul activităților BEI tiparul de implementare al distribuției. Există o metodologie de evaluare care va fi impactul diverselor scenarii de finanțare în sectoarele menționate în ce privește creșterea PIB-ului și ocuparea forței de muncă. A doua întrebare se leagă de finanțare în afara UE. În acest scop, 8,4 miliarde de euro au fost utilizate în cinci uh, principale zone geografice pentru acordul de liber schimb europene și țările în procesul de extindere vecinii din răsărit și din sud. Puteți să ne explicați dacă împrumuturile au corespuns strict cu regulile bancare și nu dăunează intereselor statelor membre ale UE. Analizele dumneavoastră arată un risc mai mare al investițiilor în afara Uniunii Europene sau nu? Și în fine, nu există definiții legate de centrele offshore, paradisuri fiscale, state care nu cooperează aceasta vă îngreunează activitatea, <clears throat> mai ales pentru ofițerii care se ocupă de respectarea sau de conformarea ciclul de viață al proiectelor la BEI în această privință? Unde întâmpinați cele mai mari dificultăți? Domnul Flanagan, două minute. Uh, Mulțumesc. Multe întrebări au fost deja puse de către domnul raportor Bani în legătură cu locurile de muncă și crearea de locuri de muncă. În Irlanda avem prea multe locuri de muncă, dacă creăm și mai multe. O să avem fiecare câte patru sau cinci. De ce? Pentru că niciunul dintre aceste locuri de muncă nu permite să ai un uh, trai decent, uh, să te duci la spital. Oamenii lucrează în stilul câinele care alergă după coada proprie și nu ajunge nicăieri. Nu e bine pentru viața nimănui. Dumneavoastră vorbiți ca potențial până în 2020 să se creeze 22,5 milioane de locuri de muncă. Ce fel de locuri de muncă o să poată oamenii trăi cu astfel de locuri de muncă? Și o întrebare concretă legată de investițiile dumneavoastră în domeniul forestier. O întrebare despre Irlanda, unde se duc banii? S-au investit mulți bani, dar mă gândesc că investițiile dumneavoastră ar trebui să țină cont de oameni de politicile europene legate de durabilitate, biodiversitate, dar, din păcate, investițiile în domeniul forestier și nu știu ce rol ați jucat sau nu, nu i-au ajutat deloc nici pe oameni, nici biodiversitatea și au creat situații în care se plantează păduri de unde pleacă oamenii. Nu există teren pentru agricultură, nu se poate produce nimic de mâncat, se produc păduri, dar oamenii fug de acolo. Am fost într-o regiune din Irlanda în care peste 50% din terenul agricol acum a fost plantat cu ajutor de la investiții de la dumneavoastră, dar asta înseamnă că n-au mai rămas și locuitori. Ior. Președinta îl întrerupe pe vorbitor. Președinta încearcă să întrerupă. Acum, domnul. Da, și la mulți ani, președinte. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, și tu pentru prezența aici. În esență, ne bucurăm să vă revedem în Parlamentul European. Știu că cifra magică e 3, dar eu o să pun patru întrebări rapid. 1. Ce părere aveți despre costurile în general mai mari pentru fondurile gestionate de BEI, mai ales în implementarea de instrumente financiare în gestionarea comună. Da? A doua întrebare. Cum va grupa sau cum va colabora activ BEI cu Comisia pentru a raționaliza numărul de instrumente financiare în următorul cadru financiar multianual 3? Ce credeți despre statutul Regatului Unit după Brexit? E clar sau încă e ambigu ce o să se întâmple? Și, în fine, ce părere aveți despre ideea cu o perioadă de așa numită răcire, cooling off, în care foștii membri ai Consiliului de Administrație nu pot face <clears throat> lobby. Ar trebui să se extindă această perioadă de la 6 luni la cel puțin 12 luni sau nu? colegul Ashmans acum. Alexander, bun venit înapoi. Sunt încântat să te revăd. Două întrebări. Teme la care se gândește toată lumea. Prima, în legătură cu EFSI, neliniștea în Parlamentul European la început a fost că nu se făcea distinția între EFSI și rubrica 1, Fondul de Coeziune Socială. Era o extindere sau era ceva nou, adițional, inovator? Întrebarea mea, anticipând FC2, ce învățăminte ar trebui să tragem de la gestionarea și aplicarea FC1? Ce să îmbunătățim în perspectiva FC2? A doua întrebare se referă la statutul Regatului Unit după Brexit personal, mi se pare că Brexitul e o decizie profund regretabilă și acum suntem într-o un tărâm necunoscut, nu știm în ce direcție ne îndreptăm. Deci întrebarea mea este în primul rând, care e temeiul legal pentru participarea Regatului Unit uh, la această bancă și în al doilea rând puteți prevedea un moment în viitor în care țara ar putea continua să fie membră la banca dumneavoastră? Mulțumesc. Domnul Liberatski, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule vicepreședinte Alexander, bun venit înapoi. Sunt de acord cu tine că performanța și rolul exprimat. Sunt de acord cu tine. Nu o să contez nimic. În primul rând, în legătură cu Fondul European pentru Investiții Strategice, ca structură geografică, ideea de a accelera dezvoltarea țărilor uh, cu dezvoltare redusă. Vom avea în curând o audiere organizată împreună cu președinta. Intenția noastră este să aprofundăm, să înțelegem mai bine mecanismele respective, cum se întâmplă. Și aș vrea să vă transmitem niște recomandări după audiere să discutăm, să vedem cum putem îmbunătăți sau schimba. Mă gândesc în special la noul cadru financiar multianual. Noul CFM probabil va fi un mediu diferit din cauza Brexitului. Noul CFM probabil că se va orienta spre o creștere a investițiilor și reindustrializare și probabil fondul de coeziune și altele s-ar putea combina împreună cu fonduri de investiții strategice pentru a ajunge până la 500 de miliarde de euro. Mulțumesc. Ah, colega Isela Franca. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Permiteți-mi și eu să urez bun venit fostului nostru coleg eh, Stub în Parlament, să-i mulțumesc pentru informațiile furnizate în legătură cu raportul și banca. impresionant. E cea mai mare bancă multilaterală cu un capital de 250 de miliarde. Toate detaliile date sunt foarte interesante. Acum există 25 de milioane care au acces la mai multe împrumuturi, 10 milioane au beneficiat de împrumuturi, ceea ce a permis și mai bune instalații sanitare, etc., etc. Aș vrea să vă pun trei întrebări acum. După cum a spus și domnul Vali, ce se întâmplă cu EFSI, acest fond strategic a mobilizat 163 de miliarde, adică jumătate din ceea ce era prevăzut, 315 miliarde, de deci 52% presupun că încă n-am ajuns la sfârșitul perioadei prevăzute. Cu toate acestea, aș vrea să ne spuneți mai mult în legătură cu obiectivul. Se va atinge sau nu se va atinge? Apoi, în activitățile legate de țări terțe, ați consacrat 980 de milioane țărilor din America Latină și din Asia. Ce se întâmplă cu defalcarea exactă și ce prevederi sau previziune aveți pentru viitorul apropiat? Și o ultimă întrebare, care este poziția băncii în ce privește aceste obligațiuni verzi? Tot ce e bun pentru climă. Știu că ați investit 380. Da, doamna președintă, mă opresc în curând. Spuneți că aveți intenția să acționați pe 20 de ani, dar ce intenții concrete aveți? Mulțumesc, doamna președinte, și bun venit, domnule Ștub, pentru că sunteți din nou alături de noi. Știu să apreciez foarte mult activitatea Băncii Europene de Investiție, dar am câteva întrebări referitoare la EFSI. Sigur că este o afacere bună a BI și este foarte bine pentru bugetul european uh, să uh, existe tot felul de programe cu cât mai puține riscuri. Banca Națională de Promovare, KFV, uh, desfășoară multe dintre acestea. Banca Europeană de Investiții finanțează și cooperează cu aceasta. Și aș vrea să știu cum se desfășoară concret această colaborare. De asemenea, Uh, nu vorbim despre o investiție de plină, ci doar parțială și aș vrea să știu cum se controlează, astfel încât uh, să vă asigurați că cofinanțarea se și uh, înfăptuiește și că investiția este completă. Deci, utilizarea corespunzătoare a fondurilor în ce măsură se verifică acest lucru și am înțeles că există și bani pentru uh, obținerea eficienței energetice, respectiv uh, uh, renovarea clădirilor, astfel încât acestea să fie mai eficiente din punct de vedere energetic. Se va uh, resimți această investiție și în chirii, pentru că vorbim aici de anumite investiții și s-a mers pe această cale. În al treilea rând, noi dorim ca și uh, obligația Parlamentului să fie respectată, respectiv investițiile eronate să fie asigurate. Aș vrea să știu uh, în ce măsură se clarifică uh, aspectele care țin uh, de plăți, de rambursări și, de asemenea, mai târziu aș vrea să știu cum stau lucrurile cu, pe relația cu Africa. Domnul Cole. Domnule vicepreședinte, am o singură întrebare succintă. Ați vorbit despre riscuri și este cât se poate declar că în calitate de banchier trebuie vorbi despre așa ceva. Întrebarea care se pune este cum uh, se delimitează criteriile dumneavoastră față de cele ale altor bărci comerciale care ar putea să uh, facă același lucru, de fapt. Și aș vrea să știu dacă principial puteți să ne spuneți ceva. Sigur, nu raportat la proiecte individuale. Și în ce măsură se poate uh, concretiza asta în cifre în ceea ce privește volumul de credite care au fost date în 2016? Poate puteți să răspundeți pe scurt. Doamna Ayala Sender, vă rog. Mulțumesc frumos. Bun, bun venit, domnule Stub. Vă vorbesc în uh, numele colegului Pirinski, care a trebuit să meargă la Comisia EMPL acum. Am primit uh, acest raport de activitate, însă el nu este exhaustiv, știți foarte bine asta. Uh, există activități ale BI în afara Europei și în interiorul Uniunii Europene uh, și există un raport aferent acestor activități, care este puțin mai bogat. Cel de activitate pe care ni l-ați arătat nouă este mai mult publicitar. Uh, și noi dorim să cerem un raport unic. Avem nevoie de acest raport exhaustiv pentru munca noastră. Despre distribuția geografică am vorbit. Doamna Pirinski uh, vrea să spună că pentru 2016 Bulgaria, Croația, Lituania uh, și alte țări nu au primit niciun împrumut, lucru șocant. Estonia, Malta, Lituania nu au acces la garanții bugetare sau alte instrumente uh, de tip equity. Dar deja știți aceste lucruri, că se întâmplă des țărilor mici. De ce? Apoi, domnul, doamna Pirinski... La Uniunea Europeană, con respecto a 2000... În ceea ce privește fondurile de coeziune, tot pentru anul 2016. Există și această problemă a distribuției geografice a EPSI, dar există și o problemă a distribuției sectoriale. În ceea ce privește investițiile sociale, nu avem niciun fel de date referitoare la proporția EFSI aici. Revizuirea codului de conduită apoi. Domnul De Jong. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumim și domnului Ștu pentru prezentarea sa. Uh, și, pentru, și mai ales pentru faptul că a vorbit despre transparență pe larg. Am și eu trei întrebări. În primul rând, uh, revizuirea mecanismului de contestații. S-a vorbit foarte mult despre accesibilitatea acestui mecanism. În mod normal, uh, atunci când faci o astfel de contestație, uh, Uh, răspunsul vine imediat, dar și eu am testat acest mecanism și nu am primit un răspuns imediat. Vreau să vă întreb cum stau lucrurile. Apoi a apărut în EU Observer un articol în ianuarie, în urma împrumutului de 410 uh, milioane către Volkswagen. Olaf a luat măsuri aici, uh, a început demersurile și uh, Știm care a fost situația cu Volkswagen și cu trișatul la testele de emisii. Aș dori să uh, aflu care este relația dumneavoastră cu Olaf, pentru că știu că aveți rapoarte reciproce um, regulate și aș vrea să știu cum țineți cont de politicile antifraudă pentru a vă asigura că nu mai există probleme pe viitor. Da, și eu mă adăugasem la lista de vorbitori. Voiam să spun că modelul de afaceri al uh, Băncii Europene de Investiții este foarte sigur. 316 milioane de euro au fost uh, taxele uh, provenite din fondurile structurale, din administrarea acestora, precum și de la instrumentele financiare doresc să mă alătur celor spuse de domnul Vali și Conen și să adresez întrebarea referitoare la uh, fondurile private din partea băncilor naționale de promovare. Cum ne asigurăm că aceste bănci uh, de la nivel național și BI nu intră într-o competiție referitoare la cine e cel mai bun și mai frumos? De asemenea, câte uh, resurse private au fost uh, atrase în proiectele BI? Pentru că am impresia că aceste forme de investiții și activitățile, deci că BI atrage fonduri publice fonduri naționale. Deci aș vrea să știu câte fonduri private au fost atrase și care este evoluția și câți noi angajați are BIE angajat în 2016, respectiv în 2017, pentru a gestiona toată activitatea. Mulțumesc că aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și Stimat parlamentar pentru întrebări. Voi încerca să răspund la toate întrebările și dacă nu reușesc, cel puțin la majoritatea sper să răspund. Le iau pe rând. De dragul clarității. Și vă rog să îmi atrageți atenția dacă ratez vreo întrebare. Domnul Novakov a întrebat cum ne promovăm produsele și cum ne vom atinge obiectivele în 2020. Cred într-adevăr că am avut o deficiență, o carență de comunicații și am făcut aluzie la asta în discursul meu, nu am promovat bine ce am reușit să facem. Și banca noastră are 60 de ani și strategia noastră de comuni- uh, comunicare s-a bazat pe absența noastră din uh, mass media. Am considerat că este un lucru bun, dar e greu să te promovezi cu atitudinea asta. Uh, noi am considerat că suntem o bancă a veștilor bune și am încercat să ne uh, lustruim imaginea. Și nu dorim să facem acest lucru prin uh, trucuri publicitare, dorim să, o, să ne demonstrăm uh, buna imagine prin acțiuni. Și asta cred că am reușit. În interiorul BI, de exemplu, uh, suntem câțiva vicepreședinți care avem uh, un background de politicien și noi am dorit o promovare mai bună, dar finanțiștii doresc mai puțină promovare. În ceea ce privește uh, obiectivele pentru 2020, eu cred că o să le îndeplinim. Dar mare parte din dezbatere va fi ocupată de CFM, despre care ați vorbit mult. În ceea ce privește CFM, după părerea mea, Uh, poziția noastră va fi publicată la sfârșitul lui februarie și cred că se va face o reducere a granturilor și vom primi o propunere din partea Comisiei care ar putea să prevadă 10% din uh, bugetul actual pentru garanții și instrumente financiare. Asta înseamnă că banca va trebui să-și regândească metoda de acțiune, pentru că este vorba despre un volum foarte mare de gestionat. Să vă dau un exemplu. Dacă 10% este 15 miliarde, uh, cu efectul de levier se fac 45 de miliarde și asta înseamnă um, un volum foarte mare de muncă pentru noi. Și o să revin la chestia asta atunci când uh, vă să vorbim despre personal. Domnul Ali, Ați întrebat despre impactul asupra PIB-ului și ocupării și despre investițiile în țări terțe. Mențin ce am spus în discurs. În ceea ce privește impactul total, în ceea ce privește PIB și locuri de muncă, studiul de impact a arătat că în 2015 și în 2016 am, cre- am ajutat la crearea 2,25 Uh, milioane de locuri de muncă și am avut un efect pozitiv cu o creștere de uh, uh, peste 2% din PIB. Deci acesta este, repet. A doua chestiune, uh, care a apărut în mai multe întrebări, de altfel. Cum respectăm regulile? Credeți-ne, uh, investigațiile preaprobare sunt extrem de riguroase. Am fost uh, ministru, uh, deci pot să vă spun că înainte ca un proiect să fie aprobat durează jumătate de an. Avem un departament întreg care, se, uh, care este populat de ofițeri de credite, care analizează proiectul. Avem apoi managerii de proiect care fac exact același lucru, apoi juriștii, apoi managerii de risc și avem și of, uh, ofițerii de conformitate. Deci analizăm lucrurile din toate perspectivele. Studiem enorm de multe documente și îi felicit pe toți cei care fac această sarcină monumentală. Deci vă asigurăm că respectăm toate regulile. Cum suntem noi diferiți însă față de o bancă normală, comercială? Atunci când ne este trimis un proiect, nu este analizat doar de economiști ci și de ingineri, oameni de știință, juriști, medici și așa mai departe. Foarte mulți oameni analizează viabilitatea proiectului. Și de aceea avem o rată așa de mică de uh, împrumuturi neperformante. Domnule Flanagan, bine ați spus ce ați spus, dar eu nu pot să vă spun uh, Uh, unde vor merge acele locuri de muncă. Putem avea o discuție super interesantă despre impactul revoluției industriale, despre robotică, despre digitalizare, despre imprimarea 3D și așa mai departe. Ce încercăm noi să facem? Noi suntem o bancă și spre deosebire de multe alte bănci, încercăm să uh, fim atenți și cu binele pe care îl facem. Avem de aceea condiții foarte stringente și tocmai de aceea încercăm să creăm locuri de muncă de calitate. Nu pot să jur acum că toate sunt uh, uh perfecte, dar uh, pot să vă spun că avem 300 de project, de manager de proiect care se concentrează pe proiectele de biodiversitate. Încercăm să nimerim lucrurile Probabil nu reușim chiar în 100% din cazuri, dar încercăm. A mai fost o întrebare referitoare la costurile mari. Uh, referitoare la produsele noastre financiare. Mm, da. Uh, ale noastre sunt scăzute și tocmai de aceea nu ne plac băncile comerciale pe noi. Și tocmai de-aia avem uh, și uh, rating AAA, pentru că suntem foarte solvabili. Deci, în primul rând, suntem mult mai ieftini decât uh, majoritatea instituțiilor financiare internaționale. 2. Uh, obiectivele noastre se referă la regiuni și mare parte din fondurile noastre sunt partajate. Um, am putea, de asemenea, să fim implicați în uh, fonduri ale fondurilor sau fonduri uh, stratificate. Apoi, lucrăm foarte mult la pragul acela de reglementare. Avem câteva praguri pe care nu le putem schimba și există diferite elemente care sunt, de care se ține cont în, uh, în prețul final. Dar vă garantez că suntem destul de ieftini, ca să zic așa. Am mai fost o întrebare referitoare la cooperarea cu Comisia, referitoare la raționalizarea instrumentelor. Eu zic că da și facem asta în contextul CFM Post 2020. În același timp trebuie să fiu și realist. Comisia ne-a cerut să folosim anumite instrumente la EFSI și tocmai de aceea se tot adaugă mă uit la produsele pe care le avem și le privesc cu uimire pentru că eu nu sunt economist. Mă uit la produsele financiare, uh, împrumuturi către IMM-uri, printr-o bancă, prin aceste instrumente, sunt zeci și zeci de astfel de, de produse. Încercăm să le raționalizăm, dar în același timp trebuie să fim și foarte inovatori. Apoi, întrebarea despre Brexit care mi-a fost adresată de doi parlamentari. Cred că chestiunea, înțelegerea între Regatul Unit și noi a fost uh, rezolvată în 27 decembrie. Regatul Unit are 1,16% din uh, bancă. Am împărțit acest, această sumă în două Ehm, și o parte din această jumătate ehm, se referă la ehm, suma la care putem face apel din partea Regatului Unit dacă avem probleme. 3,5 miliarde vor fi rambursați în 12 ani de la începutul datei acordului în tranșe de 300 de milioane de euro. De ce 12 ani? Pentru că atâta durează să rambursezi un împrumut. Apoi, acel capital la care putem face apel, că este cam 35 de miliarde. Aceștia vor intra într-un fond de garanție și vom aștepta să, să ajungă datele, să vină datele scadente. Apoi, poate Regatul Unit să rămână membru al BEI? Nu, pentru că statute și pentru că tratate. BEI este proprietatea statelor membre. Nu există niciun alt acționariat, niciun alt acționar. Fondul de investiții este altă treabă. Dacă vrem să con- uh, continuăm cooperarea cu Regatul Unit, asta e altceva. Um, da, este o problemă importantă, inclusiv pentru noi, este o pierdere foarte mare, este Regatul Unit este unul dintre cei mai mari acționari ai noștri și nu dorim să-l pierdem, dar trebuie să suportăm această situație. Apoi a urmat o întrebare referitoare la acea perioadă de cooling off, de răcire. Nu pot să vă dau amănunte foarte clare în această privință, dar dacă vă referiți la perioada de cooling off, uh, Um, cu privire la Consiliul de Directori, uh, în care sunt funcționari publici din statele membre, atunci cred că vorbim de o perioadă de la 6 la 12, dar uh, nu știu exact cum funcționează. Nu știu, deci, uh, cum stau lucrurile în ceea ce privește funcționarii publici. Apoi a fost o întrebare legată la, de adiționalitate, adresată de domnul Ashworth. Sper că am răspuns deja la ea. Lecțiile pe care le-am învățat de la FC1 și le-am preluat către FC2, cele patru puncte pe care le ridicăm în permanență, încercăm să lucrăm uh, mai mult uh, și cred că calea pe care am găsit-o uh, de a colabora între instituții și BI ne va ajuta să ne îndreptăm pe drumul cel bun. Apoi, domnul Liberațchi, cu privire la impactul geografic, am cifrele din 2017 referitoare la această diviziune. Și cred că vor fi făcute publice astăzi și se vor regăsi pe homepage. Așadar, presupun că cifrele pentru 2016 sunt cam aceleași. Însă doresc să vă ofer câteva în linii mari. Polonia s-a găsit în acest caz uh, special și BI a finanțat în Polonia 4,4 miliarde. Deci finanțarea BI a fost de 4,4 miliarde. Vă puteți uita și la alte țări mari, de exemplu Spania. În Spania am avut o finanțare de 10,8 miliarde, Olanda 2,6 miliarde, Finlanda 1,6 miliarde, Germania 7,25 miliarde. Dar cifra cea mai importantă pe care doresc să o privim întotdeauna este finanțarea per țară ca procent din PIB. Și pe locul întâi este Cipru, apoi urmează Grecia, Croația, Polonia, România, Portugalia, Spania, Estonia, Finlanda, Italia, Ungaria și așa mai departe. Depinde și de fiecare an în parte. Într-un an ai un uh, mare proiect, metroul din Madrid, de exemplu, 2 miliarde de euro, uh, o investiție uriașă și sigur că după aceea scade. a fost și o mențiune referitoare la faptul că anumite țări nu primesc niciun fel de investiție. Asta nu este adevărat. Fiecare par, țară a fost parte a EFSI și a beneficiat de investiții anul trecut. Apoi, a mai fost o întrebare referitoare la EFSI din partea domnului Sala Franca. Cifrele actuale, da, sunt uh, mai bune decât cele la care vă referiți. 200 76 de miliarde până acum, 256 de miliarde până acum, deci 25% din cele 315 miliarde în total. Și uh, în business planul nostru, așa numitul COP, atingem uh, această limită. Când am vorbit mai devreme de FC și când am spus că ne-am uh, că preluăm mai multe riscuri, da, asta voiam să spun, că uh, de fapt uh, am uh, preluat mai multe riscuri. Iar în ceea ce privește diviziunea din 2017, vorbim cam de 8 miliarde către exterior, iar uh, extinderea țărilor EFTA 6, uh, mm, Mediterana 1,96, ACP, OCT și Africa de Sud 1,47, în Asia, Asia Centrală și America Latină 1,99. Aceasta este diviziunea putem să discutăm despre uh, Banca New European Development Bank, uh, pentru că um, este important să ținem cont de toți acești parteneri pentru a putea fi eficienți. Ați uh, întrebat și cu privire la obligațiunile verzi și eu abia aștept să le lansăm. Apoi, ultimele întrebări. Una a venit din partea domnului Zeller cu privire la cine monitorizează modul în care se fac investițiile din partea țărilor terțe a partenerilor terți. Avem un departament de conformitate, OCO, OCCO, pe scurt, în limbajul nostru, care uh, face aceste acțiuni de due diligence împreună cu managerii de risc, de avocați și de managerii de proiect. Deci, nu v-aș minți dacă aș spune că din 10 proiecte pe care le gestionăm, să spunem, două, cel puțin, vor avea întotdeauna o chestiune de complianță, de conformitate care are legătură cu aspectele de monitorizare. Pentru că uh, suntem întrebați adesea de uh, riscurile de reputație și noi nu vrem să fim implicați în niciun fel de proiect care pare dubios. Sigur că întotdeauna se poate găsi un astfel de dubios, un astfel de <laughs> proiect dubios, dar uh, facem uh, astfel de rapoarte, due diligence, uh, foarte precaut. În ceea ce privește întrebarea domnului Korn cu privire la uh, riscurile uh, care vizează criteriile. Ei bine, criteriile noastre sunt puțin diferite față de alte bănci. Sunt aceleași, dar prima diferență față de o bancă normală este că noi suntem non-profit. Pe de altă parte, băncile fac profit, de aceea își asumă mai multe riscuri. În al doilea rând, procesele noastre de due diligence sunt uh, unele dintre cele mai riguroase, cele mai serioase din lume. Procentul de împrumuturi uh, neperformante este foarte mic. Am menționat cifrele din anii trecuți, 0,3%. Media este de 0,4% și nu există multe bănci în lume cărora să le meargă așa de bine din acest punct de vedere. Ce se va întâmpla cu EFSI, nu pot să spun. Poate că vor fi mai multe împrumuturi neperformante ca urmare a utilizării în EFSI. Însă, vorbim de 26 din uh, 717 pe uh, 2016. Și chiar dacă avem un, de-a face cu un împrumut de performant, nu înseamnă că nu ne recuperăm banii, ci punem un steguleț roșu asupra acestuia și, uh, practic, marcându-l astfel, uh, atragem atenția că trebuie să ne aplicăm atenția mai mult asupra acelui împrumut particular. Doamna Ayala Sanders a adresat întrebări în numele unui coleg. Cred că m-am referit deja la distribuția geografice, geografică, iar în ceea ce privește rapoartele integrative, voi reveni cu un răspuns la dumneavoastră. A mai fost o întrebare din partea domnului De Jong cu privire la revizuirea uh, mecanismului de uh, plângeri. Am avut o întâlnire cu uh, cei de la departamentul care se ocupă de acestea și am uh, aflat că avem 5.000 de reclamații sau întrebări cu care se confruntă departamentul și 0,2018 ei bine, vom avea discuție în 2018 cu privire la acestea, am avut și în 2017 și imediat ce voi pleca de aici voi analiza toate aceste lucruri. Sper că la un moment dat să vă ofer un răspuns mai exact și să avem uh, o privire de ansamblu mai clară. În ceea ce privește cazul Volkswagen, da, vă putem oferi un răspuns în scris. A fost o chestiune într-adevăr sensibilă care a ținut și de uh, domeniul public și aș vrea să fiu cât se poate de precis în această privință. Și în fine, răspunsul la întrebarea doamnei președinte și îmi cer scuze că um, am vorbit atât de mult. băncile naționale de promovare. Uh, această chestiune este foarte importantă și în contextul EFSI a fost o cooperare foarte bună, pentru că uh, nu a fost o competiție prea acerbă și știu că domnul președinte, domnul Van Hoyer, pune mare uh, importanță asupra acestui lucru. După cum spuneam, 25 de memorandumuri de understanding cu diferite bănci din diferite țări. Acestea este au rezultat bun. Dar de ce este și mai important acest lucru? Eh, pentru că în eh, contextul CFM-ului acesta joacă un rol important. Așa cum Comisia ar putea să propună, uh, vom avea un fond unic și de la acest fond unic se vor folosi uh, instrumente financiare care să reprezinte garanții bugetare. Și atunci aceste bănci vor fi deasupra cumva și Tratatele, uh, conform tratatelor, vor trebui să uh, implementeze inovații. Așadar, va trebui să cooperăm și mai îndeaproape cu băncile de la nivel național. Și sunt convins că vom reuși să facem acest lucru. Nu am cifre exacte cu privire la fondurile private, uh, mai degrabă la fondurile publice, însă atragem cu siguranță și mulți actori de pe piața privată. În ceea ce privește personalul, noi angajați, e bine, înainte aveam 250.000 uh, de angajați, acum avem cam 200, uh, 2000, acum avem 4.000. Nu putem să am angajăm personal suplimentar în acest moment, dar cu cât uh, ne extindem activitatea mai mult, cu atât mai mulți angajați vom necesita pe viitor. Avem uh, mulți tineri nou angajați în majoritatea instituțiilor noastre. Adesea există tendința de a rămâne în instituția în care ai început să lucrezi. Uh, mulți dintre cei de la BI vor să rămână în continuare aici. Dar acum avem un nou sistem, contracte pe patru ani și am atras foarte mulți tineri. Vă pot oferi însă uh, cifrele exacte pe 2015 și 2016 uh, ulterior. Cu aceasta sper că am acoperit măcar parțial uh, întrebările care mi-au fost adresate. Președinte, mulțumesc foarte mult. Aș dori să oferiți uh, întregii comisii răspunsurile care au mai rămas încă deschise. Vă mulțumim foarte mult pentru răspunsuri. Într-adevăr, suntem dispuși să preluăm aceste informații de la dumneavoastră și sperăm să îmbunătățim comunicarea și pe viitor. Aș dori să dau acum cuvântul de închidere raportorului. Si, grazie, Presidente. Ringrazio... Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, și tu pentru toate răspunsurile. Dacă eventual n-ați răspuns la toate întrebările, o să-i rog pe colegi să le retransmită Bei, care întotdeauna răspunde. Sper că la alte întâlniri vom continua pe aceeași linie. E un schimb foarte util de părere pe care am avut și sper că toate acestea vor permite să se îmbunătățească funcționarea BEI. Vom mai avea și alte schimburi de păreri N-are rost să intru în amănunte astăzi. Încă o dată mulțumesc tuturor și sper că ne vom revedea în curând pentru a continua să lucrăm. Mulțumesc foarte mult. Uh, proiectul de raport al domnului Vali va face obiectul uh, nostru de discuție uh, data viitoare. Pe 16 februarie vom avea o nouă întrunire și um, pe 27-28 februarie, de asemenea, în plen, raportul a fost uh, programat în aprilie. Cu aceasta am ajuns la sfârșitul acestui punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență și ne bucurăm să colaborăm în continuare. Uh, cu siguranță vom fi cu ochii pe BI și de acum încolo. La diverse nu dorește nimeni să intervină. Vă atrag atenția că uh, există o ședință a comisiei uh, săptămâna viitoare, uh, de după amiază. Ultimul punct uh, a fost modificat. Schimbul de opinii cu EASO a fost transformat într-un punct in camera. Voiam să vă atrag atenția asupra acestui lucru, iar apoi va avea loc reuniunea coordonatorilor. Vă doresc drum bun tuturor. Ne revedem pe 22 ianuarie. Se suspendă ședința.